I think we can start. Cred că putem începe. Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Vă spun tuturor bun venit la audierea noastră în ce privește o zonă de siguranță rutieră europeană. Programul a fost distribuit și îi salut și pe cei care vor fi coprezentatori și participanți la discuția noastră. Știți că avem un timp limitat de intervenție prevăzut pentru fiecare, dar înainte de toate îi dau cuvântul lui Richard Curden pentru 10 minute. El ne va prezenta studiul privind impactul uh, camioanelor de tonaj mai mare sau mai mic și al volumului autovehiculelor asupra siguranței rutiere. Mulțumesc. Bună ziua. The, the, the title of our... Titlul prezentării noastre uh, este afișat, iar scopul proiectului a fost uh, să uh, vedem uh, care este impactul camioanelor de mare tonaj uh, asupra siguranței rutiere. Trebuie să întrebăm, să ne punem întrebarea dacă rolul acestor camioane uh, mai mari, uh, este mai agresiv uh, față de autoturismele de mici dimensiuni. În ultimii 15 ani am văzut că au fost evaluate studii în Uniunea Europeană care demonstrează că s-a uh, redus uh, numărul uh, accidentelor, dar trebuie să avem o proiecție și până în anul 2020 și analizăm tipul de autoturisme pe care le folosesc cetățenii noștri și rolul lor, inclusiv față de siguranța pietonilor. Există câteva tendințe pe care le constatăm în Uniunea Europeană. Populația îmbătrânește, ceea ce este un lucru pozitiv, trăim mai mult, există mai mulți bicicliști, există jogger, um, cetățenii recurg și la mersul pe jos mai frecvent decât înainte. Pe de altă parte, trebuie să vedem care sunt caracteristicile vehiculelor și impactul lor asupra pietonilor, dacă este vorba de vehicule mai mari, de suburi utilitare, de mai, vehicule sport sau alte tipuri de vehicule. Ce se poate întâmpla în ce privește uh, schimbarea tendințelor. Uh, există uh, recurgerea la mai, mai frecventă la suburi care au dus și la un număr mai mare de victime. Nu vreau să mă refer neapărat la reglementări, dar trebuie să vedem în ce măsură recomandările noastre pot să îmbunătățească situația. Trebuie să vedem dacă suvurile și uh, autovehiculele utilitare sunt mai agresive uh, decât celelalte tipuri de uh, vehicule. Trebuie să vedem uh, care poate fi contribuția celor care uh, se ocupă de uh, construcția vehiculelor, de designul unui vehicul. Uh, să vedem uh, care pot fi rezultatele demne de încredere asupra impactului uh, pe care aceste vehicule pot să uh, îl aibă. Avem diverse tipuri de monitorizare a tipurilor de design, inclusiv poziția piciorului pe frână. Iar în slide-ul pe care vi-l prezint, vedeți uh, care sunt modificările care pot fi uh, produse um, și în funcție de uh, poziția și înălțimea um, pietonului care um, poate fi atins de către vehicul. Iată, aici sunt testele care au fost efectuate um, astfel încât uh, parbrizul să nu producă um, victime în momentul în care uh, un pieton este lovit. Aici, uh, din nou, exemplificăm testele care au fost făcute. Producătorii au folosit timp și efort în uh, verificările făcute pe șosea și pentru a ilustra aceste spuse, menționez un studiu la care am participat uh, cu câțiva ani în urmă. Um, au fost analizate 34 de victime rutiere, uh, să vedem unde s-a produs impactul și cum putem evita ca într-un viitor impact al autovehiculului cu uh, un om să fie uh, redus riscul. Dacă există un uh, sistem elaborat în ce privește rănile care sunt produse, putem să adaptăm regulamentele inclusiv în ce privește cerința de construcție a vehiculului. Există uh, cazul unui copil de șapte ani care a fost victima uh, unui accident rutier au fost efectuate uh, măsurători, uh, au fost uh, testate zonele de impact, astfel încât să vedem în ce măsură reglementările europene trebuie să fie adaptate. Am constatat că reglementările sunt în clipa de față destul de bune și în felul acesta putem uh, reduce riscul pe care vehiculul îl poate uh, provoca. Știm uh, uh, de asemenea că există riscuri pentru bicicliști la impactul cu un vehicul și din acest punct de vedere analizăm modul în care se produc aceste coliziuni incidența uh, bicicliștilor vârstnici în victimele uh, rutiere. De asemenea, uh, ne străduim să reducem viteza vehiculului prin reglementări, astfel încât pietonii să nu fie supuși unor riscuri ridicate și, de asemenea, riscul asupra bicicliștilor să fie redus. În Statele Unite există statistici. A existat uh, o uh, creștere a victimelor uh, rutiere lovite de suvuri. Dar aici nu există sisteme de reglementare, inclusiv vis-a-vis -vis de pietoni, așa cum ele există în Uniunea Europeană, deci nu am putut face o comparație care să fie concludentă între situația din Statele Unite și Uniunea Europeană. O altă chestiune. Am analizat dezavantajele pe care uh, vehiculele de mici dimensiuni le-ar putea avea față de cele de mari dimensiuni în ce privește riscul pentru uh, șoferi dar dacă vedem rezultatul studiilor, din nou uh, constatăm că uh, în Statele Unite, de pildă, 50% din uh, cazurile de accidente rutiere au fost produse de vehicule tip pick-up, furgonetă. Trebuie să uh, avem măsuri de autoprotecție, iar în momentul în care uh, se uh, elaborează designul unei un, unui vehicol trebuie să existe și garanția rezistenței deosebite atunci când se produce o coliziune, ă, ă, există o rezistență mai mică în ă, cazul vehiculelor de mici dimensiuni față de vehiculele de mari dimensiuni. Deci, într-un fel, se dublează forța de impact la vehiculele mai mari. Dar trebuie să încurajăm constructorii să creeze vehicule care să țină seama și de rezultatele acestor studii. Știm că trebuie să încercăm să protejăm uh, oamenii de posibilele uh, răniri și să ținem seama și de vârstă. Eh, dacă eh, sunt persoane care au depășit 50 de ani sau sunt sub 50 de ani. Avem recomandări pentru constructorii europeni, dar este nevoie și de uh, mai multe informații, de mai multe date pentru a putea elabora statisticile noastre în ce privește măsurătorile și modificările care uh, pot fi uh, efectuate asupra vehiculelor. Trebuie să ținem seama de uh, interesele pietonilor și uh, bicicliștilor. given that, that, that they're there and the systems and the cameras are in cars, Trebuie să încercăm să supraveghem traficul. Nu în ultimul rând, în ce privește pietonii, sigur că uh, și în interesul lor trebuie să extindem zona de testare. Există o, o reglementare 78 din 2009 Ehm, să vedem în ce măsură ea necesită amendări. În ce privește sistemul de protejare al vehiculelor mici, trebuie să existe uh, un sistem de uh, funcționare a vehiculului uh, de mici dimensiuni care să uh, poată să facă față um, cu bine unor uh, posibile ciocniri. iar uh, sistemul de salvare the webbing so they could stop over the largest distance possible and really reduce their risk of injury. Airbagurile trebuie să funcționeze și să protejeze uh, inclusiv persoanele mai vârstnice. Trebuie să analizăm evidențele legate de modul în care au funcționat airbag-urile pentru că um, ele trebuie să protejeze persoana în cazul unei ciocniri frontale, dar și uh, în cazul unei uh, coliziuni laterale. Iar în viitor, cu siguranță, vom vedea mai multe vehicule electrice pe șoselele noastre. Uh, trebuie să existe și aici o omologare de tip, o certificare corespunzătoare reglementărilor noastre pentru ca ele să răspundă cerințelor de siguranță rutieră. Și ar trebui să medităm uh, asupra acestei evoluții și să facem testele de rezistență de pe acum. Ultimul meu slide. Un uh, raport la care am colaborat și noi în ce privește reglementările pentru siguranța pietonilor toate recomandările existente au fost verificate cu impactul lor asupra siguranței rutiere. Ja, Mr. Kürden, vielen Dank für den Vortrag. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Din față Cam dorește să intervină. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Știți că am împlinit 62 de ani. Doelgroep van dit uh, gezelschap. Sunt și motociclist. Trebuie să spun că am fost eh, foarte impresionat 22.000 de victime ale șoselelor în Uniunea Europeană. Eu sunt de uh, mulți ani membru al Parlamentului European. Deci asta a fost o cifră care m-a frapat acum. Atât de mulți oameni au murit pe șoselele din Europa. Vreau acum să adresez trei întrebări domnului Curden. Se spune că uh, doriți să vă referiți la tonajul uh, vehiculelor, dar v-ați referit mai mult la forma vehiculelor. Da, uh, impactul formei unui vehicul asupra unui pieton. După aceea, viteza în zona urbană, viteza în zona rurală este uh, vreo diferență dacă ești accidentat uh, undeva la țară, unde uh, de fapt se circulă mai repede decât în oraș? Pentru că eu știu că de fapt cele mai multe accidente rutiere se petrec în orașe. Și mă întreb de, după aceea ce uh, un vehicul uh, tip quad în uh, oraș, când de fapt este gândit mai degrabă să funcționeze la țară. Mulțumesc, Olga Zelenova. Doamne, zaimavă o prezentație. Uh, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Întrebarea mea se referă la testele de laborator. Și într-unul din slide-urile dumneavoastră ați vorbit despre faptul că nu dispunem de suficiente date statistice în legătură cu uh, traficul ruti rutier, dar nu este aceeași situație și în legătură cu testele de creș? În ce măsură, uh, de fapt, uh, testele uh, de laborator diferă de situațiile reale? Și cum putem susține noi uh, obținerea de date uh, demne de încredere pe plan european. Mulțumesc foarte mult, doamna Grapini. Domnule președinte, mulțumesc în primul rând pentru dezbatere, pentru că, da, siguranța rutieră cred că ne preocupă pe toți. Uh, mulțumesc și pentru prezentare. Uh, sincer, uh, mă așteptam la mult mai multe date relevante pentru că mi se par uh, foarte generale și noi ca să reglementăm aici avem nevoie de studii extrem de aprofundate pentru a putea ști în ce direcție mergem cu reglementarea. Uh, mă surprinde că spuneți că în ultimii 15 ani s-au uh, redus numărul accidentelor în același timp, uh, senzația mea este sigur că nu am toate datele, asta este rolul studiului, că numărul de accidente, mai ales în uh, urban, așa cum s-a mai spus, uh, este în creștere. Aș vrea să vă întreb dacă, după acest studiu, ne-ați sugerat ceva să reglementăm în ceea ce privește siguranța, impactul camionelor de mare tonaj asupra siguranței rutiere. Pentru că uh, Sincer, eu acum n-aș putea să iau o decizie pentru mai bună reglementare în acest sens, după ce v-am ascultat. Mulțumesc! Danke sehr, jetzt Timothy Kirchhoff. Mulțumesc foarte mult, Timothy Kirkhope. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o prezentare interesantă și vreau să mă refer nu neapărat la propunerile care vor fi făcute, ci și la alte câteva chestiuni. În primul rând, cred că uh, E un comentariu corect că cei vârstnici tind să fie mai vulnerabili la accidente atunci când sunt loviți de mașini. Cred că e clar. De aceea, întrebarea mea ar fi următoarea. S-au efectuat uh, cercetări, din câte știți dumneavoastră, în legătură cu chestiunea uh, volumului, uh, zgomotului uh, produs de uh, mașini, mai ales că sunt din ce în ce mai multe autovehicule electrice pe drumurile noastre ce se întâmplă cu iluminatul mașinilor? E un domeniu controversat. Sau culoarea vehiculelor are vreo contribuție la uh, a fi mai ușor remarcate de persoanele mai vulnerabile și încă ceva. În ce privește construcția unui autovehicul, dumneavoastră sunteți satisfăcut de noile reglementări de siguranță cu testele? Uh, Credeți că sunt corespunzătoare sau credeți că ar trebui să ne gândim la un mod complet nou de design, mai ales zona frontală a autovehiculelor, care mai ales este cea care intră mai mult în contact cu uh, pietonii și cicliștii? Karina Deli? Mulțumesc cum Karina Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunile acestea sunt foarte importante. S-a reamintit că în Europa uh, Marea majoritate a accidentelor mortale au, au uh, loc în zonele urbane. Mă întreb dacă astăzi vom putea face o reflexie ce se întâmplă în zona urbană, cum putem reduce viteza, că din ce în ce mai multe orașe uh, se angajează să impună un plafon de 30 de km la oră. Dumneavoastră aveți măsuri concrete de propus în legătură cu viteza, în primul rând. Apoi, colegul meu a vorbit despre vârstnici. Eu aș vrea să revin asupra evoluției, care este în creștere, totuși, la persoanele tinere, ba chiar la copii. Se observă din ce în ce mai mult că la uh, scaunele auto acestea nu sunt adaptate pentru copii. Când vedem numărul în creștere uh, de victime la copii, avem de ce să ne îngrijorăm. Și aș avea și întrebări concrete în legătură cu o definiție comună a noțiunii de uh, accidentare gravă, rană gravă, ca urmare a unui accident. Astăzi nu avem o astfel de definiție. Comisia propune o strategie privitoare la accidentele rutiere, dar dumneavoastră ce părere aveți? Și ce părere aveți de foaia de parcurs care spune că astăzi statele membre că s-a vorbit de colectarea datelor privitoare la accidentele grave uh, rutiere. Uh, Uh, cum vă gândiți să faceți presiune ca să existe obiective concrete de reducere a numărului de victime, uh, mai ales, să spunem, până în termenul 2015-2020? Am susținut în întârziere, dar aș vrea să știu dacă uh, v-ați putea gândi la un permis de conducere european în funcție de datele pe care le aveți noastră vă gândiți la mașinile de mâine, pentru că unul din, una din marile provocări, pentru că astăzi nu este foarte clară situația, ce se întâmplă cu autovehiculul autonom din ziua de mâine, chestiunea securității, în legătură cu ambițiile acestea. să aveți uh, niște observații de făcut și încă ceva, un lucru, cred eu, destul de important. V-aș întreba cum ați putea să obligați statele membre ca într-adevăr să respecte securitatea rutieră. Când ne gândim la cele 28 de state membre, vedem că sunt diferențe importante. Unele fac eforturi, altele nu în acest sens. Care sunt obiectivele dumneavoastră ca să faceți presiune asupra unor state membre care nu respectă absolut deloc uh, cerințele? Deci, uh, ce presiuni puteți face dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc, Dieter Mulțumesc, Dieter Lebrecht Koch a spus că cu cât un vehicul este mai mic de dimensiuni, cu atât riscurile în cazul unei coliziuni sunt mai mari. Dar noi trebuie să ne gândim acum că vehiculele devin din ce în ce mai mici pentru a proteja mediul înconjurător și că, de fapt, în 90% dintre accidentele rutiere oamenii sunt vinovați de aceste uh, accidente. Putem oare rezolva sistem, sistemele de asistență îmbunătățindu-le? Mulțumesc, Peter Lundgren. Ehm, Mulțumesc. Ehm, oare cum să încep? Să vedem. De unde să încep? Ehm, colegii se întrebau dacă există o problemă legată de autovehiculele de tonaj greu eu am condus un tir și nu cred că am de zile am, am de zile am condus și nu cred că ar, am putea spune că există o problemă uh, deosebită uh, legată de autovehiculele cu tonaj mai greu. Dar ce am putut eu constata timp de 30 de ani cât am condus e că s-au schimbat mult comportamentele, mai ales în ce privește pietonii și cicliștii. În Suedia încercăm să protejăm mai ales cicliștii uh, avem piste ciclabile, însă la intersecții, la intersecții ne dăm seama din ce în ce mai mult că există un comportament foarte neglijent din partea cicliștilor. Vedem asta și la Bruxelles. Foarte ușor e să dai peste un pieton sau un ciclist care nu se asigură atunci când traversează, de exemplu. Deci comportamentul acesta al pietonilor și cicliștilor, ei au impresia că Eh, conducătorii autovehiculelor sunt cei care trebuie să fie mai atenți și că au timp să se oprească și să vadă la timp, dar nu întotdeauna e cazul. Eh, zonele cele mai vulnerabile ale corpului sunt cele care trebuie astăzi protejate. Mă rog, cu noile caroserii, astăzi încercăm să facem exact asta, să eh, protejăm pe pietoni, dar cred că cel mai interesant și cel mai bine ar fi să educăm în materie de circulație pe pietoni și cicliști, nu doar pe conducători auto. Trebuie ca pietonii și cicliștii să poată înțelege că nu pot traversa pe roșu, pur și simplu, când doresc ei. Mulțumesc. Doresc și eu să intervin. Sigur că este esențial comportamentul nostru. La Berlin avem următoarea uh, experiență. Avem uh, în dreapta trotuarului uh, pistele pentru bicicliști, dar uh, aici sigur că există riscul ca pietonii să fie călcați de vehicule de de aceea, acum, pistele de bicicliști sunt marcate pe șosea și atunci când uh, circul în direcție opusă, uh, sigur, toate uh, vehiculele mă claxonează, dar mă claxonează fiindcă mă văd. Deci și când eram copii și când eram elevi, circulam uh, pe șosea în direcția opusă de circulația vehiculului, fiind în felul acesta în raza vizuală a șoferului. Altă chestiune esențială pentru mine este viteza uh, pentru că uh, viteza de 30 de km la oră, de 50 de km la oră sunt esențiale pentru uh, diversele tipuri de șosele. Dar Eh, atunci când circul cu 30 de km pe oră, riscul să mori dacă ești biciclist sau pieton este de 10% eh, când eh, se circulă cu 50 de km pe oră, atunci pietonul are un risc de 80% să moară în urma impactului. Dar acum vă dau din nou cuvântul dumneavoastră. Thank you very much. Um... Gosh, a wide range of questions. Mulțumesc. Da, multe întrebări. Să încerc să răspund tuturor. În mm, primul rând, vorbim despre uh, urban și rural. Diferența este viteza, da, deci uh, Sigur, dacă e de protejat uh, pietonul care este uh, lovit de o mașină cu 100 de km la oră, sigur, șansele de supraviețuire sunt scăzute. Și chiar dacă supraviețuiești, o să ai uh, probleme grave de sănătate. Vedem că mai multe... deci problema e cu pietonii acolo sunt riscurile sporite, că dacă ești mai mult expus, atunci uh, uh, sigur că uh, de acolo vin cele mai multe victime și riscul de a nu supraviețui e mai mare. Vedem că la mașini se testează un impact de aproximativ 40 de km pe oră, deci așa este designul vehiculului, este pentru a proteja pietonul la o asemenea viteză. Cam asta se face la designul auto în acest moment. Asta mă duce la cealaltă întrebare. Eu am vorbit de teste și regulamente și apoi întrebarea a fost cum se leagă impactul asupra uh, pietonilor de regulamente. Uh, avem nevoie de mai multe date reale ca să știm. Deci în, în anii 70 și 80 într-un număr de țări uh, analizând uh, scenele accidentelor uh, s-au colectat datele uh, rezultatul fiind regulamentele de astăzi Ceea ce nu se face acum e o evaluare a modului în care funcționează regulamentele și dacă ele uh, sunt potrivite realității. De aceea avem nevoie de mai multe informații uh, reale din, din întreaga Europa. Ia să vedem, mi-am luat aici notițe, mi a scris notițe de mână, <laughs> spune vorbitorul. Cred că a fost o întrebare referitoare mai mult la aspectul legislativ, cum să ne asigurăm că toată lumea respectă regulile în Europa. Cum ne asigurăm că există un consens în cele 28 de state membre, că tot, tot să aplice aceleași reguli. Dacă mă refer la inginerie, e ușor, pentru că vehicul trebuie să uh, respecte anumite standarde, cum e emisiile de dioxid de carbon. Deci, din partea de vedere a vehiculelor, e ușor cumva de reglementat. Mai este aspectul legat de educație, de comportament și așa mai departe. Aici e ceva mai greu. O serie de întrebări legate de persoanele vârstnice, sigur că uh, e clar, nu se prinde pe nimeni. Cei vârstnici sunt mai vulnerabili dar e mai... Uh, uh, pe mine m-a surprins uh, cât de vulnerabil devenim pe măsură ce îmbătrânim. Uh, s-a referit cineva la uh, volumul uh, sonor al autovehiculelor, da, diferența dintre un motor cu aprindere și un motor pe electricitate. Bun, dacă vorbim de 40-50 de km la o, o mașină, nu motorul este cel care face mai mult zgomot Până la urmă, nu contează dacă e electric sau nu. Dacă vorbim de viteze mai joase, într-adevăr, acolo e motorul. Dar acum trebuie să vedem cum dorim uh, să uh, utilizăm, poate, vehiculele mai mici, vehicule electrice, vehicule inteligente. Altă întrebare? Atunci când uh, regulamentul privitor la pietoni uh, a fost introdus în Europa, uh, Uh, s-a, a fost aceeași perioadă în care mașinile au fost echipate și cu sistemul de asistență la frânare. Aveți. Bun. Uh, știu că s-au făcut studii în legătură cu modul în care se frânează atunci uh, sistemul de asistență pur și simplu maximizează efectul de, de, de stopare a mașinii. Da, apoi uh, iluminatul mașinilor, da, s-au făcut studii, există dezbateri cât de eficient e pentru prevenire uh, sistemul de lumină al mașinilor. Bun, nu știu ce să vă spun în legătură cu culoarea autovehiculelor, n-am un comentariu aici. Altă întrebare specifică în legătură cu noile teste de siguranță, dacă sunt adecvate cu, cu realitatea. Eu spun că dacă vrem să reducem victimele în Europa, atunci uh, nu sunt adecvate. Vedem că sunt multe, multe accidente grave, oamenii sunt accidentați grav la viteze la care s-ar putea evita asemenea accidentări. Dar sunt uh, loviți de părțile autovehiculelor care nu se testează deloc. Să vedem. Da, mai am timp la dispoziție. Zonele urbane. Da, am avut o serie întreagă de întrebări în legătură cu viteza în, în zone urbane. 30 de km la oră. Probabil ar fi un plafon bun. Pentru că sunt multe date că ne arată, ne arată în mediul urban unde s-a redus viteza, s-a redus și numărul de victime când s-a introdus un astfel de plafon, deci de la 60-50 până la 30, pentru că uh, șoferul are mai mult timp să reacționeze, să vadă potențiala victimă și bun, e vorba apoi și de economisirea de energie până la urmă. Apoi alte întrebări uh, punctuale în legătură cu uh, scaunele pentru copii în mașină. Da, există un regulament nou, uh, pentru, regulamentul 129 pentru testarea scaunelor pentru copii. Vedem ce se va întâmpla. Dar nu e situa- satisfăcătoare situația în legătură cu manechinele care sunt folosite la testare. Se, trebuie să îmbunătățească situația. Cred că una din problemele mari este că nu sunt așezați cum se cuvine copiii în aceste scaune. Sigur, e o problemă legată de educație. Am mai fost o întrebare în legătură cu permisul de conducere european. Aici n-am înțeles prea bine ce, ce vrea să spuneți, dar cred că e vorba de mașinile de mâine, deci vehicule autonome ce știm despre modul cum se vor schimba autovehiculele. Pentru aceia dintre noastre care știu ce se întâmplă la Tesla, pentru 2000 de euro poți să-ți updatezi dacă ai un autovehicul Tesla și să uh, ai, să beneficiezi de un sistem autopilot. Mă rog, e o, un condus asistat. Cam așa s-ar numi. Există astăzi autovehicule cu caracteristici autonome. În Londra, Greenwich, avem un test cu vehicule autonome, va începe în această vară. Deci e un set întreg de studii făcute de fabricanți în acest moment și probabil că mai rapid decât ne dăm noi seama vor exista pe drumurile noastre uh, autovehiculele autonome. Bun, mai sunt chestiuni de pus la punct din uh, punct de vedere al regulamentului Uh, Convenția la Geneva, dar se pare că viitorul vehiculelor autonome va veni mult mai curând decât credem. Uh, bun, oamenii cred că nu vor mai fi accidente, dacă nu vor mai fi erori umane cu vehiculele autonome. Dar nu e chiar așa de simplu. La 90% din uh, accidente contribuie oamenii și sigur că oamenii vor contribui în continuare la accidente și când va fi un vehicul autonom. Uh, Uh, am luat cazuri uh, din Germania și din Regatul Unit și am văzut ce s-ar fi întâmplat cu un vehicul autonom și inteligent. Sigur, mașina ar putea frâna autonom mai bine decât frânez eu sau oricine din uh, această cameră. Deci ar putea salva 20% din vieți, dar rămână cele 80%, că uh, nu vor rezolva mașinile autonome toată, toate problemele. Trebuie încă să proiectăm mașini care să se comporte mai bine într-un caz, orice caz de coliziune, ciocnire. Apoi o întrebare cu, cu care sunt uh, de acord, adică uh, vehiculele devin mai ușoare. E adevărat că și vehiculele de tonaj mare devin mai ușoare. Deci, vedem că, da, se reduc dimensiunile vehiculelor, se reduce și masa acestora, însă totuși cred că nu s-au vândut chiar atât de multe vehicule uh, SUV în Europa. Vedem mai multe mașini mici de oraș și vedem și mai multe mașini mari SUV, dar ce se întâmplă când sunt puse împreună? Cum, cum interacționează ele? Eh, dar sunt acum multe sisteme inteligente. Eh, eu sunt un mare fan al acestor noi tehnologii. Eh, Comisia Europeană a avut un raport. Noi credem că vor salva vieți aceste noi tehnologii și sunt pași înainte spre aceste vehicule autonome care ar trebui să fie reglementate sau măcar să fie dezbătute. Nu știu dacă n-am răspuns uh, domnului din Suedia, domnul a vorbit despre tiruri, eu am vorbit despre suvuri. Dar ați uh, spus corect ce a spus în legătură cu educație. Sigur, educația e clar că are un rol important de jucat aici, dar putem face mult și cu proiectarea vehiculelor, cu ingineria. Cred că astfel aș răspunde întrebările noastre. Și am ajuns acum la întrebarea, întrebările președintelui referitoare la viteză și la cicliști și cred că uh, aș spune aici că uh, deja m-am referit la acest lucru, că noi suntem ființe umane și sigur când facem, când intrăm în contact vizual, e foarte important contactul vizual, e bine să ai o viziune bună atunci când te afli la volan. Trebuie să ne gândim întotdeauna la asta când, uh, când proiectăm autovehiculele. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Mr. Curtin. Mulțumesc, domnule Curden, pentru expunere, pentru răspunsurile la întrebări și trecem la următorul grup de e, discuții. Este vorba despre cadrul de reglementare și punere în aplicare și dau cuvântul domnului Schmidt de la Direcția Generală MUF. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici pentru a vă vorbi despre siguranța rutieră. Și am să vă spun care este părerea noastră despre situația actuală și ce se poate face pe mai departe. În ceea ce privește uh, reușitele de până acum um, la nivelul siguranței rutiere pentru UE, este o adevărată poveste de succes pentru UE. Siguranța rutieră este un domeniu în care milioane de cetățeni au de beneficiat în fiecare zi de pe urma acestor realizări. În ultimii 20 de ani, de când siguranța uh, rutieră a devenit o parte a achiului, zeci de mii de vieți omenești au fost salvate. Veți vedea în acest grafic felul în care am evoluționat și dacă aveți uh, ochi buni, veți vedea că 28 uh, de mii vieți omenești au fost salvate între 2001 și 2015. Mai mult decât atât, suntem la nivel global foarte bine și în Statele Unite, de exemplu, o victimă mortală are de două, un risc de două ori mai mare decât în UE la ora actuală. În urmă cu câteva luni, Națiunile Unite au adoptat în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă un obiectiv care este foarte asemănător cu ceea ce am făcut noi în urmă cu 15 ani, când pentru prima oară s-a ad adoptat obiectivul de reducere la jumătate a victimelor mortale. Iată, este vorba aici de o evoluție care n-a fost niciodată lineară. Am avut uh, perioade mai de succes și altele de mai puțin succes și dacă vedem ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, veți vedea că ne aflăm într-un moment de încetinire sau chiar de stagnare. Și ceea ce este și mai interesant este că, deși uh, tendințele se schimbă, numărul total al victimelor mortale este în scădere, însă în același timp uh, numărul uh, uh, persoanelor pedestre, al bicicliștilor, deci al persoanelor din categorii vulnerabile, să le zicem așa, este în creștere. Deci, acum problema care se pune este cum mergem mai departe și cu ce provocări uh, ne confruntăm pe viitor, cum vom face ca această poveste de succes să se adapteze la noua situație. Noi am făcut o evaluare anul trecut a politicilor noastre și există practic uh, trei elemente la care serviciile Comisiei ar dori să reflecteze. În primul rând, uh, coșul legislativ, ca să zic așa. În domeniul legislativ, uh, brațul legislativ s-a descurcat foarte bine. Achiul este, ca să spun așa, complet. Nu există decât un domeniu în care trebuie să mai intervenim și anume uh, automobilul de mâine. Pentru că există un potențial uriaș de siguranță rutieră. Dacă se elimină toate erorile de natură umană, atunci, într-adevăr, acest potențial este enorm. Noi lucrăm deja la acest aspect, însă, în afară de acesta, am analizat și elementele mai clasice de legislație. Mă refer aici la legislația generală a siguranței rutiere, care a fost uh, inclusă în uh, prezentarea voastră și cea de infrastructură și așa mai departe. Noi dorim să vedem dacă există un potențial suficient de mare pentru a îmbunătăți aceste două elemente legislative, ținând cont în special de acele categorii vulnerabile care sunt pe drumurile noastre, care ne îngrijorează pe toți. Al doilea domeniu este acela al armonizării la nivelul UE, pentru că dacă analizați această hartă pe care o vedeți aici, există o imagine foarte armonioasă. Aproape toată, toată Europa este colorată în culori, în nuanțe de verde. Deci, situația este bună din punctul de vedere al victimelor mortale. Este o situație mai bună decât era în trecut și cu toate acestea mai există câteva elemente îngrijorătoare de roșu și anume statele membre care se află încă în urmă în ceea ce privește siguranța rutieră. Deci, deși imaginea generală este una bună, ea nu este suficient de bună și aceasta reprezintă o provocare pentru noi toți pentru a realiza o mai mare armonizare în Europa. Pentru că nu putem accepta decât că siguranța rutieră este o valoare comună, indiferent de unde locuiesc cetățenii europeni. Este o provocare pentru noi, pentru Comisie, bineînțeles, deși Uh, problema subsidiarității intervine aici uh, și aproape toate domeniile, domeniul educației, al implementării, uh, sistemele jurisdicțiilor naționale, toate acestea țin de competența statelor membre. Noi nu putem decât ajuta și, din păcate, nu avem niște fonduri specifice pentru siguranța rutieră, dar încercăm să ajutăm statele membre cu schimburi de experiențe, cu recomandări, prin organizarea unor um, seminare specifice în acele state membre unde e nevoie. Și, bineînțeles, uh, și eurodeputații, atunci când vă duceți la dumneavoastră acasă, în circumscripțiile dumneavoastră, puteți transmite mai departe acest mesaj, pentru că este o adevărată provocare aceea de a face ca toate statele membre să se alinieze într-un domeniu în care nu putem doar legifera, ci avem nevoie și de cooperare. Al treilea domeniu în care acționează Comisia Europeană este acela de a energi orizontul. Dincolo de această uh, tendință de a ne centra pe victimele mortale, noi considerăm că siguranța rutieră trebuie să țină cont și de accidentele grave. Este o tendință care a început în urmă cu peste trei ani. Am început să lucrăm pe această temă și aceasta într-o situație în care aveam 17 definiții diferite a ceea ce este un accident grav sau o persoană accidentată grav. Acum ne-am pus de acord asupra definiției, asupra metodologiei, asupra felului în care se colectează datele și în sfârșit ne aflăm în situația în care, în timp ce eu mă aflu aici, pot să fiu foarte optimist pentru că în curând vom lucra propriu-zis cu niște date europene asupra persoanelor accidentate grav, pentru a înțelege mai bine când se întâmplă astfel de accidente și de ce. Pentru că suntem siguri că problematica este diferită față de cea a victimelor mortale și dacă putem înțelege mai bine felul în care se produc aceste accidente grave, putem ajunge și la politici mai adecvate. Aș vrea să subliniez încă o dată aici uh, ceea ce s-a subliniat și în dezbaterea precedentă, că principala problemă și în creștere, aș spune, este cea a zonelor urbane. Zone unde, din cauza principiului subsidiarității, în mod normal n-ar trebui să intervenim, trebuie să găsim mijloace pentru a ajuta statele membre uh, și în acele zone unde nu avem uh, competențe directe pentru a face schimbări în ceea ce privește siguranța uh, rutieră. Am uh, respectat cele șapte minute, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru prezentare și pentru că ați respectat timpul. Trecem la următoarea intervenție din partea doamnei Ellen Townsend. Uh, vă mulțumesc din partea Consiliului European pentru siguranță rutieră. Vă mulțumesc pentru invitație. ETC dorește o abordare științifică față de siguranța rutieră. Pentru că dispun doar de șapte minute, am uh, pregătit un document uh, pe care îl veți găsi la intrarea în sală și vă furnizează informațiile Uh, esențiale. Vreau să vă uh, ofer câteva uh, cifre din partea transportului aerian și transportului rutier ca să putem face o comparație. Să comparăm și situația din 2013. Am avut 25.000 de victime rutiere și cel puțin um, două 1300 de eh, persoane accidentate. Deci, nu este deloc o situație fericită. A existat o eh, scădere a victimelor rutiere între anii 2013 și 2014 dar este nevoie de o reducere cu 6,7% pentru a atinge obiectivele stabilite până în perioada 2020. În perioada dintre 2013 și 2014 această scădere a fost doar de 2%. Deci în continuare este nevoie de o reglementare bună eh, la nivelul tuturor statelor membre din Uniunea Europeană pe lângă suferința uh, umană provocată de către uh, accidentele rutiere, există și costuri financiare foarte ridicate. Aici vedeți un calcul uh, elaborat de către noi, de către ETC. Toți uh, cei uh, care uh, au fost victimele uh, unor accidente, dar uh, care uh, au scăpat cu viață în perioada uh, 2013-2014, au uh, dus la uh, cheltuielile pe care le-am afișat. Este uh, aici o definiție a ceea ce înseamnă accidentare serioasă. Uh, la nivelul anului 2013 și a eforturilor care au fost făcute pentru ca aceste accidentări serioase să scadă numeric. Și uh, graficul uh, vă prezintă calculele care au fost uh, făcute de către ETC, deci un minus de 35% și eh, Parlamentul European susține această reglementare prin intermediul eh, documentului domnului Ivan de Camp, dar există și un eh, document, am făcut apel și la dumneavoastră să îl semnați, noi Trebuie să stimulăm acțiunile europene pentru reducerea numărului de victime rutiere acolo unde Uniunea Europeană are competențe și aici este vorba despre standardele de securitate ale uh, vehiculelor. Deci trebuie să vedem și care este competiția între statele membre și cum se uh, folosește experiența pe care fiecare stat membru a dobândit-o în ce privește încercarea de reducere a victimelor rudiere, modelele de uh, politici care trebuie să stimuleze uh, aceste reduceri de riscuri. Noi, în, prin declarația noastră, încercăm să atragem atenția asupra acestei necesități uh, și uh, reprezentanții ETC uh, vor încerca să adreseze aceste solicitări la nivelul cel mai înalt al Comisiei Europene, la cei care au competențe în domeniul transporturilor, dar și la nivelul președintelui Comisiei, domnului Juncker, pentru că suntem convinși că a sosit momentul să se acționeze din nou mai insistent. Analizând lucrurile um, um, mai pe larg, um, Știm uh, care este uh, viziunea Parlamentului European, raportul uh, Koch adoptat în 2011, care a fost susținut de către Consiliu și de către Comisie și de altfel și de ETC Eh, pentru implementare, dar este nevoie de strategii diferite vis-a-vis -vis de diversele eh, grupuri interesate și trebuie să ținem seama și de tendințele care eh, se manifestă în clipa de față. Văd că Poate unii dintre dumneavoastră uh, urmăresc acest document. Trebuie să ne concentrăm pe acești uh, factori ucigași, cum sunt viteza, uh, consumul de alcool la volan uh, da, uh, și siguranța de construcție a vehiculului ne interesează și de asemenea, ă, respectarea regulilor de circulație ă, trebuie să se afle în atenția noastră. Și o altă ă, prioritate care necesită acțiune este, cum spuneam, siguranța vehiculului. Dumneavoastră reprezentați pe cetățeni. Cetățenii sunt și consumatori, deci este o chestiune în interesul consumatorilor și consumatorii oriunde în Europa trebuie să aibă acces egal la vehicule care să fie construite uh, cât mai uh, sigur, respectând standardele de securitate. Deci, noi facem apel la uh, considerarea acestei necesități de siguranță rutienă ca fiind un standard obligatoriu. Și reglementările din acest punct de vedere trebuie să fie respectate pentru că trebuie să existe un sistem de alertă atunci când centura de siguranță nu este fixată, de asemenea de combatere a alcoolismului la volan ce putem face în calitate de membri ai Parlamentului European. Trebuie să exercităm o presiune asupra celor care pot să acționeze. Trebuie să ne stabilim obiectivul de reducere a victimelor rutiere, eh, încercând în același timp să găsim eh, modalități de sporire a standardelor de securitate. Iar eh, acolo unde există vulnerabilități să le înlocuim cât mai repede, să existe um, un sprijin pe plan național, deci să se colaboreze cu ministrii uh, transportului din uh, țările membre. Dar și în viața personală trebuie să ne gândim la tot ceea ce, prin comportamentul nostru, poate să producă o schimbare în bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Mulțumesc, Ellen Townsend. Iar acum îi dau cuvântul domnului uh, Kun Ricur de la Tispol. Good, Good afternoon, everybody, and thank you very much. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitația adresată Poliției Rutiere Belgiene, Tispol deci organizația europeană care uh, unește toate uh, forțele de uh, poliție rutieră din Europa, 28 de state membre plus Norvegia și uh, Elveția, ne dorim să salvăm vieți prin acțiunile de poliție și prin parteneriatul nostru. Asta e, abordarea noastră este una de parteneriat. Și, mă rog, știți că o imagine poate spune mai mult de o mie de cuvinte. Iată, avem un film aici care spune cine suntem și ce facem, și anume ce facem pentru siguranța rutieră. Vă rog, uh, mulțumesc pentru atenție. TISPOL was established in the year 2000. The aim then was for police officers to play their part in reducing death and serious injury on the roads of Europe.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 display this slide with the human toll on our roads. Ați văzut care este numărul victimelor. Ați auzit ce a avut de spus reprezentantul Comisiei Europene și bataii noștri de la ETSC. Acum, după cum s-a spus deja aici, de altfel aici, și în uh, filmul de adineauri, noi conlucrăm cu Comisia Europeană, am avut proiectul pentru salvarea de vieți, uh, acum activitățile de polițienești uh, pe străzile noastre și un proiect care își dorește să reducă accidentele grave și morțile pe drumurile europene, mai ales prin metode de punere în aplicare a legilor. În următorul uh, slide, doar punctul al doilea, noi uh, credem în cooperare transfrontalieră, nu doar uh, directiva de resort, dar și faptul că facem 9 luni de operațiuni, 9, mă scuzați, 9 săptămâni de operațiuni pe an, Uh, care se concentrează pe aspecte legate de securitatea rutieră, cum s-a spus deja în video. Dacă vedeți rezultatele, uh, verificări legate de consumul de alcool, în acele săptămâni facem aproape 2 milioane de verificări de uh, șoferi pentru consumul de alcool. E enorm, că e o perioadă foarte scurtă. Uh, organizăm și conferințe, seminarii, facem schimb de bune practici, după cum puteți vedea aici, uh, seminar și conferințe organizate în 2015 în legătură cu alcoolul, uh, drogurile, apoi și tehnologie. Și cea mai mare conferință noastră întotdeauna este organizată în octombrie la Manchester. Comunicarea e foarte importantă pentru noi. Dacă vreți să știți mai multe despre abordarea noastră ca organizație de uh, poliție, atunci uh, puteți să vă abonați la buletinul nostru de știri și website-ul nostru, provocările pe viitor. Cea mai importantă e să reducem cu 50% a numărului de accidente pe drumurile europene și să aj- cu ajutorul Comisiei Europene. Cred că mi-am consumat tot timpul și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Îi dau cuvântul domnului Jean Merș de la Federația Europeană pentru Victimele Rutiere. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri și pentru că m-ați invitat în calitate de vorbitor. În mod normal mă aflu în spatele calculatorului meu, așa că este o plăcere să mă aflu astăzi aici alături de panel. Federația Europeană a Victimelor Traficului Rutier, noi facem campanie pentru a reduce aceste accidente și pentru a oferi un răspuns după accident care este esențial, dar acesta depinde și de uh, prevenirea acestor accidente care deseori este neglijată și ce se întâmplă după accident, uh, nu e vorba doar de îngrijiri medicale, ci e vorba și de a face justiție. Obiectiv zero de accidente. Încă din uh, raportul Koch am auzit despre acest um, obiectiv și în documentul uh, de lucru toată lumea vorbește despre acest obiectiv de a reduce la zero accidentele. reducerea accidentelor grave și a victimelor mortale, însă pentru a face asta trebuie să uh, grăbim și mai mult uh, acțiunile noastre. Știm că obiectivul zero ar fi practic uh, imposibil. Asisi, Sfântul Frances din Asisi a făcut la un moment dat spunea că um, ceea ce este uneori imposibil poate deveni posibil. De asemenea, din partea Națiunilor Unite există un obiectiv de a reduce accidentele cu 50% până în anul 2020. Deci avem nevoie de drumuri sigure, în special pentru copii, pentru bătrâni și persoanele cu mobilitate redusă. Știți uh, care este abordarea noastră. Oamenii pot face greșeli, aceasta duce la accidenți, dar corpul uman are o capacitate limitată de a rezista acestor accidente, în special acele persoane vulnerabile. De aceea, constructorii de automobile trebuie să se asigure că aceste accidente nu duc la uh, vătămări grave sau la victime mortale. De, trebuie, de asemenea, trebuie să ne asigurăm cum îi protejăm pe, pe cei care sunt uh, implicați. În urmă cu 10 ani, când am început să mă implic în problema siguranțelor uh, siguranței rutiere. Am început să vorbesc și despre cei 4 S în engleză, uh, vehicule sigure, infrastructură sigură, utilizatori siguri, pentru că uh, trebuie să ne gândim și să planificăm nu doar mașinile, ci pentru oameni și să ținem cont de utilizatori pentru a explica cetățenilor, de exemplu, nevoia unor măsuri uh, împotriva uh, condusului uh, cu viteză. De asemenea, e nevoie de siguranță în ceea ce privește limita de viteză și s-a vorbit aici despre stabilirea unui obiectiv și pentru accidentele grave. Aș putea să-i spun domnului Kun că aș put, ar putea să-și schimbe uh, declarația făcută pentru a salva vieți omenești. Și uh, aici la Luxemburg, din partea Luxemburgului, nu avem uh, decât șase membri ai Parlamentului, așa că ne este mai ușor să ne punem de acord. Iată, um, avem uh, această limită de viteză de 30 de km pe oră în zonele urbane Există și problema subsidiarității, bineînțeles, care a fost menționată mai devreme. Uniunea Europeană însă poate face și recomandări și ar trebui să joace rolul în ceea ce privește siguranța rutieră. Doamna Karima Deli, care acum văd că nu este în sală, a avut un raport în ceea ce privește mobilitatea și mobilitatea urbană și trebuie legată această mobilitate urbană de siguranță. În Uniunea Europeană în fiecare an mor peste o mie de copii. Atunci când te afectează direct, probabil că ți-ai dori ca numărul copiilor care mor să fie zero. Câți mor însă din cauza uh, poluării sau a inactivității? E clar că trebuie să facem o schimbare în sectorul transporturilor. Deci, transformarea sectorului transporturilor. Gândiți-vă la o persoană în vârstă sau la un copil cum am putea asigura condiții care să fie sigure pentru toată lumea de la 8 până la 80 de ani, să avem niște spații sigure, să reducem contaminarea și traficul uh, rutier. Avem aici și un desen uh, uh, făcut de un copil la școală, un uh, tânăr băiețel care desena cai. Poate că nu avem nevoie de atâția cai, avem nevoie și de ceva benzină. Imaginea de jos, Copenhaga sau Amsterdam și mai jos Bogota, în Columbia. Care ar trebui să fie mașina viitorului? Ar fi o altă întrebare, pentru că multe mașini nu sunt utilizate așa cum trebuie, în special în zonele urbane, iar noi, alături de alți parteneri, am uh, susținut uh, proiectul unei posibile mașini a viitorului, mașina ISA și LISA, care reduce uh, viteza. Uh, poate că mașinile de tip uh, sport, utilitar, SUV-urile, de exemplu, sunt foarte periculoase pentru copii și pentru cei care merg pe jos, dar mașinile ISA și LISA sunt proiecte foarte interesante pentru că reduc emisiile de dioxid de carbon, numărul de victime și de accidente grave. LISA, pe de altă parte, reduce viteza și um, are un design mai puțin agresiv decât majoritatea uh, celorlalte vehicule și dacă sistemul ISA este introdus pe mașină, mașină atunci probabil că nici nu am mai avea nevoie de uh, camere care să înregistreze viteza de radare. Deci iată o mașină sigură care poate ne așteaptă în viitor. Aici avem un alt proiect, acea mașină Google. Și iată aici în dreapta vedeți uh, care este cel mai bun echipament de siguranță, uh, creierul pe care îl vedeți aici. Pe de altă parte trebuie să ținem cont uh, de faptul că consecințele unui accident sunt pentru toată lumea, pentru familie, rude, prieteni și așa mai departe. Deci avem nevoie de o siguranță rutieră, avem nevoie de un proces de ecologizare, de mașini verzi și cu toții trebuie să ne îndreptăm spre obiectivul zero. Mulțumesc! Für den Vortrag und den letzten, das letzte. Mulțumesc. Și l-am recunoscut în fotografie și pe ministrul transportului din Luxemburg. Iar acum o intervenție din partea colegei Ines Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. N-am fost de la început de față, dar am uh, fost uh, aici la prezentarea domnului Smith și față cu viitorul nostru imediat, pentru că nu mai avem atât de mult timp în uh, acest mandat în Parlament. Totuși e nevoie urgentă de pachetul de securitate rutieră, când a spus că sunt multe chestiuni care au de face cu securitatea. Trebuie revizuită directiva securității infrastructurilor. E mai mult decât urgent, pentru că deja ne aflăm în, uh, iată, a venit perioada automatizării vehiculelor. Ne aflăm într-un cadru, într-un moment în care infrastructura e fundamentală. Iată, în Franța Uh, Franța propune o, o uh, autostradă cu energie solară, nu știu, poate o nebunie, dar nu întotdeauna nebunile uh, rămân doar pe hârtie, poate. Apoi, cu amenzile, lucru pe care am insistat eu, legislația nu este completă însă Comisia și-a asumat un angajament ca măcar să facem în așa fel încât să fie obligatoriu ca amendele să se și plătească, pentru că atunci când un stat membru cere un raport și știe exact uh, persoana care a comis o infracțiune, uh, dar nu există un mod de a obliga această persoană să plătească. Deci avem nevoie și de această a doua parte ne-a spus că nu există un buget specific pentru această securitate rutieră și când am avut așa ceva, dumneavoastră mi-a spus, mi spune că au fost prea puțini bani sau nu erau utilizați. Era un fel de calcul la Ahile. În fiecare an, Curtea de Conturi spunea că nu utilizăm aceste fonduri. Dar acum totuși avem uh, bugetul Facilității Conectarea Europei, care între uh, prioritățile transversale are și dimensiunea de securitate rutieră și am putea măcar să găsim o formulă care, cu care în acest cadru financiar măcar să avem un proiect ca să uh, ameliorăm bugetizarea pe viitor. Ar fi ceva fundamental. Vorbeați de punctele critice, uh, punctele urbane. Avem și în uh, conectarea Europei uh, nodurile urbane și necesităm, uh, e nevoie de un proiect pentru orașe. Uh, Apoi, domnul Merș, dumneavoastră tocmai ne-ați vorbit despre puterea creierului, dar adevărul e că Acum începe era robotică, automatizată. Bun, eu nu am mașină, împrumut uh, mașină atunci când am nevoie. Bine, nu vorbim aici de mari limuzine, dar de orice mașină, deja orice mașină este uh, ajutată, nu există mecanisme pentru a te ajuta atunci când parchezi. Atunci, uh, până la urmă, cu atâtea mecanisme, cu atâtea automatizare, nu mai funcționează creierul. Ce părere aveți de lumea asta în care uh, nu, automobilele nu vor avea un creier, dar vor avea algoritm sau programe de calculator. Aș vrea să știu ce crede despre asta. Și sunt uh, de acord că pentru țările terse, uh, noi în Europa trebuie să facem mult mai mult pentru că ni se cere acest lucru. Acolo se remarcă cel mai mult uh, democratizarea. Acolo unde se democratizează țările, se dezvoltă. Securitatea rutieră și toaletele sunt lucrurile cele mai vizibile. Uh, și atunci sunt țări care se îmbogățesc, țări emergente cu PIB-uri din ce în ce mai importante, însă securitatea lor rutieră e mortală pentru toată lumea, inclusiv cei cu limuzine. Maroc, de exemplu, cere acest lucru. Ar fi important să avem un proiect și aici. Da Mulțumesc am multe, mulți colegi înscriși pe listă, de aceea vreau să limitez uh, timpul pentru adresarea întrebărilor la un minut și jumătate. Olga Silanova, Lundgren Karim Adeli auf der Liste. Äh, Am dat citire listei, iar acum îi dau cuvântul lui Keith Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări scurte adresate Comisiei. O, zonele uh, urbane cu viteză limitată la 30 de km pe oră, credeți că ar putea să funcționeze bine și cum ar putea Uniunea Europeană să stimuleze extinderea acestor zone? Cea de-a doua întrebare. Ați spus că trebuie pregătită verificarea regulamentului privind siguranța uh, construcției vehiculelor. Uh, ce putem face uh, noi în legătură cu siguranța pietonilor și a cicliștilor din acest punct de vedere? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul lui Ismail Herzog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și experților care sunt invitații noștri, am două întrebări. De câțiva ani încercăm și în Uniunea Europeană să sporim gradul de securitate și să limităm numărul victimelor accidentelor rutiere. Nu știu uh, dacă uh, până la urmă uh, vehiculele au fost mai sigure, dacă a scăzut numărul sau dacă legislația a fost mai bună, pentru că legislația degeaba e bună dacă nu o aplici. Deci eu aș vrea să știu cu care este relația dintre Comisie și statele membre în ce privește aplicarea regulamentelor. Iar în ce privește sistemele automate de uh, condus, uh, ele uh, pot să uh, se dezvolte? Există oare o carte verde la nivelul Comisiei în legătură cu uh, responsabilitățile vis-a-vis -vis de extinderea acestui fenomen? Mulțumesc. În următoarea intervenție, Dieter Lebrecht Koch. Mulțumesc. Vreau să adresez o întrebare reprezentantului TISPOL. Aveți probleme legate de reglementările privind protecția datelor la uh, nivel european, cum funcționează lucrurile și în colaborare cu Europol, Frontex. Mulțumesc. Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut să particip de la începutul acestei dezbateri, dar uh, mă interesează două, trei aspecte. Eu am bicicletă, am și un autoturism. Dar eh, Eh, există cicliști care nu respectă legile de circulație. Sigur, ei sunt vulnerabili, dar eh, nu eh, folosesc nici lumina, nu semnalizează intențiile de deplasare. Deci aș vrea să existe o schemă de sporire a siguranței inclusiv pentru cicliști. În ce privește accidentele în zonele urbane? În Uh, ultimii ani avem o serie întreagă de statistici care denotă că lucrurile s-au îmbunătățit, dar trebuie să existe o mai bună educare și a copiilor în școală pentru ca să putem preveni um, accidentele. Iar în, eu cred că uh, au fost uh, îmbunătățite tehnologiile de construcție a vehiculelor, dar a crescut uh, numărul uh, persoanelor care uh, conduc un vehicul fără să aibă cunoștințele necesare despre modul în care funcționează acel vehicul și din acest punct de vedere cred că la cursurile de șofer ar trebui să îmbunătățim pregătirea. Iar în ce privește șoselele um, și din zona urbană știu uh, cum se circulă, cum circulă camioanele, cum uh, circulă motocicletele sau uh, autoturismele. Și în Regatul Unit există uh, diverse reglementări de ale modului de circulație în funcție și de condițiile climatice, dar și atunci când există informări din acest punct de vedere, oamenii nu țin seamă de ele. Și uh, cred că uh, și aici lucrurile pot fi îmbunătățite pentru a scădea numărul de accidente. Mulțumesc. Doamna Clun. Mergi. Mulțumesc. Într-adevăr, am primit foarte multe informații astăzi și mesajul este important să fie eficient și eforturile noastre să fie uh, clare, dar să avem și obiective foarte clare pentru drumurile noastre. În legătură cu condusul în stare de ebrietate, vreau să vă întreb dacă aveți idee care este modalitatea cea mai eficientă de a face față acestei probleme și uh, întreaga problemă consumului de alcool, cum intervine Comisia în cadrul mecanismului de siguranță rutieră. Mulțumesc și acum doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt oarecum superată pentru că nimeni din acest panel n-a vorbit despre costul economic al accidentelor și de impactul său din punctul de vedere al costurilor pentru sănătate, pentru că acesta este un element esențial pentru a recentra dezbaterea la nivelul șefilor de state și de guverne. Comisia ne spune nu e ușor pentru că șefii de state și de guvern uh, spun că aici e problema subsidiarității. Însă Comisia Europeană are rolul uh, de a ne ajuta, pentru că se spune, da, așteptăm foarte mult de la Parlamentul European, iar eu aștept multe de la Comisia Europeană să ajute statele membre și dumneavoastră sunteți însărcinați cu controlul, pentru că statele membre nu implementează tocmai ceea ce legiferăm noi. Deci la această problemă a vitezei, eu uh, sunt raport pentru mobilitatea urbană durabilă și aici se scrie că viteza de 30 de km pe oră este uh, normă. Deci trebuie ca aceasta să devină normă la nivel european. Și ce așteaptă Comisia Europeană pentru a spune că da, lucrurile sunt serioase, 30 de km pe oră și nu mai mult? Și în încheiere aș avea o întrebare care este extrem de importantă pentru mine uh, și despre care nu se vorbește. Nu se vorbește de uh, Uh, problema unui permis de condus uh, european cu noi criterii. Se află în dosarele comisiei această propunere? Pentru că da, dacă da, din ceea ce am văzut eu la acordurile transfrontaliere, dacă, de exemplu, italienii au uh, un accident pe, pe autostradă și sunt uh, Um, intervievați de autoritățile franceze, ce se întâmplă cu permisul de conducere, ce se întâmplă pentru că lucrurile nu sunt foarte clare și asta trebuie să fie clarificat tocmai uh, pentru a avea o adevărată siguranță rutieră. Mulțumesc, domnul Lungren. Da. Mă surprinde faptul că uh, foarte multe persoane nu utilizează nici în ziua de astăzi uh, centura de siguranță și conduc sub influența alcoolului. Cred că toată lumea știe că sunt un fan al mașinilor și am șapte mașini și două mașini de curse. Îmi plac foarte mult uh, raliurile și merg cât se poate de repede pe drumuri uh, speciale din pădure. Însă ai nevoie de uh, echipamente speciale de siguranță, o centură de siguranță cu șase puncte de siguranță. Doar astfel de măsuri îți salvează viața dacă în cazul concursurilor se întâmplă ceva grav mi s-a întâmplat de altfel de mai multe ori să am accidente și n-am făcut decât să-mi scot centura și să ies din mașină nevătămat. Și mă întreb uh, ce se întâmplă cu constructorii de uh, mașini, de ce nu simplifică ce nu simplifică sistemul de siguranță și um, sistemele care sunt construite deja în interiorul mașinilor pentru că producătorii de mașini ar putea interveni aici, ar putea face ceva. S-a vorbit de asemenea despre ISA. Pare a fi un sistem uh, foarte bun dacă nu îi spui care este numele practic și anume adaptare inteligentă a vitezei, Intelligent Speed Adaptation. Și aici nu-mi place atitudinea pe care o aveți pentru că practic spui, da, eu îți spun ce trebuie să faci. Nu-mi place asta deloc. Mulțumesc, doamna Olga Silenova. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Schmidt. Aș vrea să știu care este răspunsul dumneavoastră la ceea ce au spus uh, ceilalți invitați. Domnul Corden, în uh, prima dezbatere, spunea că nu există date suficiente și vreau să vă întreb dacă considerați că Comisia poate ajuta în acest sens. Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac se referă la obiectivul de reducere a numărului de persoane vătămate grav. În a doua dezbatere, toți invitații au vorbit despre acest obiectiv și există câțiva eurodeputați printre noi care consideră că stabilirea unui obiectiv pentru a reduce numărul de persoane vătămate grav este important pentru că altfel strategia nu poate fi eficientă. Mulți dintre noi am semnat deja o declarație scrisă în acest sens și prezentarea domnului Schmidt a fost una foarte optimistă, așa că m-aș fi așteptat de la dânsul să ne spună și nouă care sunt obiectivele. Poate vom auzi din partea Comisiei un angajament clar în acest sens. În Ruhezeit. Da, Comisia va trebui să și verifice timpii de lucru și timpii de odihnă și modul în care se respectă în statele membre aceste prevederi, pentru că nici o lege nu este relevantă dacă nu este aplicată. Iar în ce privește viteza menționată de Jackie Foster, bineînțeles că Eh, și bicicliștii trebuie să fie controlați și sancționați dacă circulă noaptea fără farul aprins, eh, dar eh, din păcate avem Eh, la Berlin 20 de eh, mașini ale poliției care trebuie să verifice viteza, dar ele nu pot să acționeze decât eh, per total 11 minute pe zi, fiindcă de fiecare dată se argumentează poliția are și alte sarcini și alte urgențe. Din păcate, și această lipsă de control creează probleme. De aceea ce mă, mă interesează ă, este ce modalități are Comisia să intervină pentru a îmbunătăți ă, siguranța ă, participanților la trafic. Pentru că Acum eh, ne aflăm sub presiunea timpului, dau fiecăruia câte două minute eh, timp de intervenție pentru a răspunde. Primul va fi domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac acest lucru în două minute și jumătate. În ce privește datele, cred că dispunem de suficiente date, mai ales în ce privește victimele eh, mortale ale accidentelor de circulație Eh, trebuie să analizăm cauzele fiecărui eh, tip de accident, ceea ce este un demers foarte costisitor și nu se poate face de pe plan comunitar. Va fi destul de dificil eh, și nici nu dispunem de mijloacele financiare necesare pentru a finanța o asemenea acțiune. În ce privește accidentele grave, cred că suntem toți de acord că trebuie să ne stabilim obiective clare, trebuie să vedem cât de stabile și de demne de încredere sunt datele pe care le primim de la statele membre și să vedem când vom putea interveni de pe plan comunitar. Dar între timp, nimeni nu este împiedicat să stabilească uh, obiective în ce privește victimele unor accidentări grave. Asta se poate face pe plan național oricând. În ce privește infrastructura și uh, viteza de 30 de km pe oră. Da, uh, o viteză diminuată până la maximum 30 de km pe oră poate să ducă la reducerea uh, victimelor accidentelor rutiere. Dar este oare sarcina Uniunii Europene să oblige comunele și satele să aplice această cerință, pentru că până la urmă trebuie să și verifici acolo unde ai asemenea zone de viteză redusă, cum funcționează lucrurile, unde sunt școli în apropiere. Și după aceea, pentru a răspunde și doamnei Ayala Sender, intenționăm să uh, reformăm directiva privind managementul siguranței uh, rutiere. Și uh, cred că până la finele acestui an am putea să facem o propunere. Sigur că în clipa de față este încă un deziderat. Dar aceste directive introduce de fapt asemenea principii. Înainte de a turna betonul, trebuie să te întrebi care va fi efectul. Și chiar dacă uh, vom aplica această directivă doar asupra rețelelor transeuropene, deja va fi un model bun uh, și un pas înainte. Iar în ce privește legislația privind siguranța uh, generală, este iarăși un domeniu foarte important. Colegii noștri de la Direcția Generală Gross elaborează o listă privind sistemele de asistență care să fie adecvate uh, protejării, mai ales uh, participanților la trafic care sunt mai expuși. Și uh, obiectivul acestei propuneri legislative va fi să facem niște sugestii și în legătură cu uh, tipul de construcție al noilor camioane astfel încât uh, riscul accidentelor să scadă. Iar în ce privește consumul de alcool la volan este un subiect foarte, foarte interesant inclusiv în legătură cu uh, calificarea șoferilor pentru uh, obținerea carnetului, dar uh, sigur că uh, uh ține de competența statelor membre să configureze modul în care sunt pregătiți viitorii conducători auto. Domnule președinte, două minute și jumătate sunt prea puțin pentru a răspunde la toate întrebările. Știu, spune președintele, oricum mulțumesc foarte mult și dau cuvântul doamnei Ellen Townsend. Mulțumesc, încerc să răspund câteva întrebări sau comentarii. În primul rând, uh, alcoolul la volan e una din uh, trei, cele trei principale cauze ale deceselor. Uh, în acest an, în contextul revizuirii regulamentului general privitor la securitate, trebuie să ne asigurăm că toate vehiculele dispun de echipament împotriva alcoolului. Avem și programe de reabilitare pentru cei care sunt recidiviști. Dorim și toleranță zero deci uh, statele membre care au încă, uh, încă plafoane ridicate de permisiune să și le reducă. De asemenea, conștientizarea, schimbarea culturii politice, so- culturale, sociale e una din uh, priorități. Apoi viteza e o, a doua mare prioritate a noastră. Avem nevoie de, un, de o abordare holistică, de un mix. E vorba de uh, asistentă inteligentă pentru uh, uh, condusul în viteză. Deci asistență, îți dă informații despre care sunt limitele de viteză pe drumul pe care conduci. Apoi așteptăm revizuirea directivei privitoare la infrastructura de securitate, că și asta este o unealtă pentru a reduce vitezele pe drumurile rurale, dar și în zonele urbane, pentru că vedem care e efectul uh, Uh, colateral sau secundar al acestor patru instrumente din uh, directiva infrastructurii de siguranță. Apoi, camioanele și siguranța acestora. O altă prioritate a noastră, sperăm că va fi pe agenda comisiei în acest an, căutăm susținerea dumneavoastră ca o continuare a muncii uh, privitoare la tonaje și dimensiuni. Prioritatea este să ne asigurăm că fabricanții de camioane și tiruri pot proiecta uh, Uh, în mod mai sigur partea din fața camionelor. E bine pentru toată lumea și uh, cei de la volan și pietoni, toți participații la trafic. Și apoi protecția laterală, de asemenea, în caz de coliziune, e foarte importantă. În ce privește directiva de punere în aplicare transfrontalieră, am avut susținere din partea Parlamentului European aici, uh, în acest dosar pe viitor, uh, în trecut, mă scuzați, și în acest an ne așteptăm uh, raportul viitor la punere în aplicare, vedem ce se va întâmpla ulterior cu sancțiunile, plata amenzilor, să ne asigurăm că avem un niveluri minime de calitate, modul în care e verificată viteza, consumul de alcool în diferitele state membre și apoi în ce privește obiectivul uh, accidentelor grave, vedem ce va face comisia. Suntem foarte curioși. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum uh, domnului Kun Ricu. Mulțumesc. Cred că am avut o, o întrebare directă de domnul Koch. Dacă avem probleme cu protecția datelor, în primul rând, era vorba de un ONG Datele operaționale uh, trec prin statele membre și Europol, cu care avem o relație de muncă foarte bună, deci noi suntem facilitatori, uh, oferim bunele practice, organizatori, dar dacă vorbim despre date operaționale, asta se face cu ajutorul dreptului internațional. Apoi, măsurile. Aș reacționa și eu uh, întrebarea privind ISA. Pentru noi asta ar însemna uh, să avem o capacitate pe care să o eliberăm, uh, uh, pe care acum o utilizăm la ridicarea vitezei. Atunci putem să ne concentrăm pe consumul de alcool, de droguri, apoi utilizarea celularelor, uh, amenințări noi care apar. Și sigur că am putea să ne concentrăm mai mult pe aceste aspecte. Următorul punct, am auzit multe, sigur, poți să ai foarte multe reguli bune, zona de 30 de km pe oră în oraș, dar dacă nu e pus în aplicare, nu va funcționa. Asta și vedem acum în multe state membre, vedem că nu se mai investește, uh, vorbim de prețul politic, nu se mai investește în uh, punerea în aplicare a acestor reglementări și în general în măsurile de securitate rutieră. Și e păcat pentru că nu poți să te dai înapoi din a salva vieți, fie că e vorba de activitate de poliție, de educație, că să nu uităm, educația e baza Sigur, poliția, nu ne-ar plăcea să nu avem nimic de muncă, nu să nu acționeze nimeni, să nu moară nimeni, dar sigur, educația e baza și asta este uh, și munca dumneavoastră. Comisia, Parlamentul, să aveți și bugetul necesar ca siguranța rutieră să fie întotdeauna pe agenda. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și eu de data asta în germană. Ar fi multe de spus, dar în două minute nu pot să spui tot. Deci, ar trebui să avem în atenție mai mult oamenii când vorbim despre siguranța rutieră. Sigur că și oamenii pot greși, dar trebuie să facem totuși o diferențiere vis-a-vis -vis de cele trei patru riscuri fatale. Și mai există, uh, cum spuneam, un al patrulea risc, uh, nu atât viteza sau consumul de alcool sau lipsa uh, centrului de siguranță, dar și neatenția. De asemenea, importante sunt acele scaune speciale pentru copii, pentru că în Belgia există o statistică acum din patru copii care poartă centura de eh, siguranță și care sunt în scaunul special, ehm, trei nu sunt totuși bine fixați în eh, eh, autoturism. Deci să învățăm din greșeli. Dacă s-au făcut cercetări, ehm, în legătură cu modul în care au loc coliziunile pentru a putea să le evităm pe viitor. Există acele Um, investigații multidisciplinare um, de uh, ciocnire să tragem concluziile care se impun din aceste investigații. Și uh, s-a uh, făcut uh, un fel de uh, piramidă simbolică. Uh, cei care sunt cei mai expuși sunt Uh, pietonii, bicicliștii, copiii, cei care se află uh, la volan în vehicul uh, trebuie să acționeze responsabil. Pentru că atunci când accidentezi un copil care se află pe stradă, copilul și din punct de vedere al dreptului civil nu este responsabil. Responsabil nu poate fi decât șoferul. Deci, chiar uh, uh, atunci când uh, vehiculele vor fi automatizate, putem în continuare să fim blocați în trafic. Ar fi mai bine să ne schimbăm puțin optica și să circulăm cât mai mult pe jos. Pentru că trebuie să ne gândim până la urmă și care sunt costurile pentru sănătate. Am depășit timpul de intervenție. Președintele, mulțumesc tuturor participanților la acest tip de discuție și trecem la punctul 3, care este vorba de utilizatorii um, uh, traficului rutier, de uh, constructorii de vehicule și de sistemele de asistență.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 So, wie gesagt, es geht hier um road users, car manufacturers and drivers. Aici, spuneam, trecem la uh, cel de-al treilea subiect și primul vorbitor va fi Matias Curcet de la Automobil Clubul German. Șapte minute, vă rog. Ok. So, um, sehr geehrter Vorsitzender. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt Matie Scurțec de la Automobil Clubul German și ne interesează o mobilitate durabilă. Clubul nostru sprijină toate demersurile de protecție a mediului înconjurător de către cei care se deplasează cu autoturismul propriu, cu bicicleta sau sunt pietoni. Campaniile pentru siguranța în trafic sunt foarte, trafic sunt foarte costisitoare, dar uh, sigur că trebuie să încercăm atunci când uh, dorim să aplicăm o reglementare să și monitorizăm modul în care ea este respectată. Și încă din anii 70-80 uh, au fost uh, introduse uh, penalități penalități uh, financiare atunci când nu se respectă regulile, ca de pildă în anii 80 deja a fost introdusă obligativitatea purtării centurii de siguranță. Viziunea zero este uh, mortalitate uh, redusă cu 40%, dar uh, în numărul victimelor rutiere din 2014 în Germania au crescut deja datorită condusului irresponsabil sau unui comportament riscant la volan. Au existat însă și uh, efecte pozitive privind siguranța. O mai bună tehnică a vehiculelor eh, și a sistemului eh, asistat automat de către al condusului și reducerea vitezei, toate la un loc, uh, pot să uh, aibă un impact pozitiv. Mă concentrez puțin în prezentarea mea asupra situației din Germania, pentru că uh, Germania este singura țară europeană fără o limită de viteză pe uh, autostrăzi da, uh, se uh, face un calcul proporțional cu distanța parcursă, dar cu cât mai intens este traficul, cu atât uh, există totuși și uh, distanțe în care uh, circulă mai multe vehicule simultan și în care viteza este corespunzător redusă. O îmbunătățire a infrastructurii stimulează într-un fel viteza la volan, deci, extinderea infrastructurii nu este neapărat favorabilă reducerii accidentelor, trebuie să existe și un control Uh, și o limitare a vitezei. de pildă între Wittstock și noi Rupin, în Brandenburg s-a încercat impunerea unei limite de viteză pentru sporirea siguranței rutiere. Au fost efectuate niște studii științifice și uh, s-a uh, constatat până la urmă o creștere a numărului accidentelor, chiar cu eh, cazuri eh, și numere ridicate de ale mortalității. Odată cu introducerea limitei de viteză, eh, vedeți în reprezentare, începând cu 2003, a scăzut mortalitatea iar tendința um, a fost de 75% uh, um, uh, număr mai mic de victime ale accidentelor. O limitare a vitezei în Germania este importantă din două puncte de vedere și pentru Europa, pentru că, de fapt, vehiculele ar trebui din start să fie concepute peste tot în Europa ca putând să circule cu viteză foarte mare pentru ca ele să poată fi utilizate și pe șoselele din Germania. Asta înseamnă motoare mai puternice, și uh, um, care în traficul urban consumă mai multă energie. Cu alte cuvinte, și uh, nivelul de uh, emisii de bioxid de carbon crește în Germania. Un alt element important pentru siguranța rutieră este uh, limitarea vitezei la 30 de km pe oră în interiorul uh, orașelor, în um, localităților, dar uh, sigur că uh, pe uh, șoselele cele mai importante uh, se poate impune o limită de viteză de 50 de km la oră, Însă acolo unde nu este semnalizat uh, uh, această limitare, um, este bine să se respecte limita de viteză de 30 de km pe oră. În interiorul localităților trebuie să se țină seama de faptul că 95% din accidente uh, sunt uh, produse de către uh, omul de la volan, fie că este vorba de accidentarea unui pieton, unui biciclist sau unui copil. Deci nici un fel de uh, alt uh, uh aparat uh, tehnic care uh, produce 22.000 de victime pe an nu ar putea fi uh, acceptat și imaginat în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc uh, ca atare pentru faptul că susțineți demersurile uh, clubului nostru pentru impunerea unor limite de viteză și că vă propuneți și impozitarea mai substanțială a vehiculelor de mare tonaj, uh, camioane uh, mai puțin grele uh, și un nivel scăzut de consum de alcool la volan pot să contribuie într-adevăr la o mai mare siguranță rutieră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Următorul vorbitor este Paulo Nunes de Moura. Okay. Um, Marian, can I ask you to change the slides? Okay. Uh... Da, mulțumesc uh, și bună ziua tuturor. Uh, mă numesc uh, de Moura și sunt, lucrez la Eurocare, care are sediul aici la Bruxelles. Aceasta este pagina noastră de internet suntem o alianță de organizații neguvernamentale în domeniul sănătății și al organizării sociale, care lucrează pentru a reduce efectele consumului de alcool. Avem în jur de uh, 16 organizații în mai multe țări europene. Problema alcoolului este una larg răspândită și ne ocupăm și de problema siguranței rutiere, după cum puteți vedea pe pagina noastră de internet și susținem siguranța rutieră în cadrul uh, OMS-ului. Susținem și munca colegilor noștri de la IDSC, de la Consiliul European al Siguranței Rutiere. La momentul acesta, Susținem campania ETSC, care cere Comisiei Europene să vină cu un obiectiv uh, de mult așteptat pentru a reduce uh, numărul de accidente grave pe drumurile noastre. Avem uh, recomandări politice specifice în ceea ce privește consumul sub influența alcoolului, este doar aici o sinteză, credem în toleranța zero, nu există nicio cantitate sigură pe care să o poți bea, n-ar trebui ca condusul și alcoolul să fie asociate și ne dorim o mai mare armonizare, de exemplu, în ceea ce privește armonizarea. Legile trebuie să fie aplicate și trebuie să existe și resurse disponibile pentru implementarea lor. Noi facem și testele necesare, avem un sistem de armonizare la nivel european Există și informații în ceea ce privește clasele de condus, testele de condus sau codul de conduită rutieră. Dorim să introducem uh, vânzarea de băuturi alcoolice la benzinării sau um, la uh, centrele de comercializare care se află pe autostrăzi. De asemenea, recomandăm um, uh, centre speciale în ceea ce privește alcoolul pentru șoferii profesioniști și lucrăm cu industria băuturilor spiritoase pentru ca pe etichetele care se utilizează să se informeze în legătură cu pericolele pe care le reprezintă uh, condusul sub influența băuturilor alcoolice. Un pic mai devreme vorbeam despre recomandările specifice pe care le facem pentru a reduce consecințele nefaste ale alcoolului în contextul condusului, însă trebuie să ne gândim într-o perspectivă mai largă pentru a ajunge la recomandări mai extinse. Pentru că prioritățile aveau legătură, în primul rând, cu disponibilitatea și, în al doilea rând, cu aplicarea legii și, bineînțeles, informațiile oferite. Avem însă o problemă cu industria a, uh, băuturilor alcoolice, pentru că noi cu toții aici, practic, susținem faptul că n-ar trebui să conducem și să bem în același timp. Dar industria băuturilor alcoolice în principiu, ne susține eforturile pentru a reduce uh, condusul sub influența băuturilor alcoolice. Însă, pe de altă parte, subminează eforturile pe care le facem când e vorba de eforturi mai generale care ar trebui făcute pentru a reduce consecințele negative ale alcoolului. Și am să vă dau un exemplu. OMS-ul și OCDE-ul spun că tarificarea, prețul, este un element foarte important. Iar industria băuturilor alcoolice, iată am să vă dau doar două exemple. Guvernul scoțian dorește să introducă un preț minim per unitate și există recomandări bazate pe dovezi foarte clare făcute de OMS dar industria încearcă să blocheze introducerea acestui preț minim pe unitate. Iată, acum uh, se va lua o decizie finală în Scoția pe această temă. Este o chestiune care nu are de-a face neapărat cu legislația, dar pe de altă parte este o problemă de etică, în primul rând. Industria băuturilor spiritoase sponsorizează uh, Formula 1, de exemplu, și noi considerăm că prin acest fapt se creează practic o legătură directă între condus și băut și de asemenea cu viteza. S-a vorbit aici despre condusul uh, sub influența alcoolului, dar bineînțeles că și viteza este o problemă. Și noi ne-am dorit ca această industrie să se retragă din evenimentele sportive și în special din cadrul Formulei 1. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Gianfranco Burzio de la ACEA Ehm, este următorul vorbitor. Aveți cuvântul. Good afternoon, Mulțumesc și bună ziua, mulțumesc că mi-ați oferit uh, ocazia de a participa la acest eveniment în, din numele, în numele aceea, uh, care este uh, o asociație a producătorilor de automobile, iată care sunt membrii noștri, um, autoturisme, vehicule comerciale, uh, Uh, produc uh, membrii noștri. Putem vedea în acest grafic care e trendul numele de uh, accidentați și decese în Europa. Trendul este pozitiv, după cum a spus și antevorbitorul meu, dar e clar că trebuie să facem mai multe pentru a combate aceste fenomene vă pot oferi un punct de vedere diferit. Numărul de uh, decese legate de volumul traficului, numărul de kilometri parcurs În acest tabel puteți vedea că în Europa, în medie, avem 59 de victime pentru 10 miliarde de kilometri uh, parcurs. Însă, uh, cifrele diferă foarte mult de la țară la țară. Suedia și Regatul Unit au cifre foarte bune în comparație cu alte țări cu condiții similare în ce privește flota de vehicule și infrastructura rutieră, cum ar fi Austria și Belgia. Următorul slide. Avem trei elemente care pot contribui la îmbunătățirea siguranței rutiere, vehiculul, infrastructura rutieră și vehiculul, uh, și, uh, șoferul. Trebuie văzut uh, această triadă împreună. Ehm, Cifrele arată că beneficiile potențiale ale soluțiilor fără natură tehnică nu sunt exploatate pe deplin. Aș putea da un exemplu concret cu următorul slide. În Suedia, cu introducerea unor bariere cu cablu ehm, între sensurile de circulație pe drumurile rurale, s-au obținut rezultate uimitoare s-a redus cu 66% numărul de accidente uh, mortale. Fabricanții de autovehicule dezvoltă uh, sisteme active de siguranță cu soluții pentru a ajuta șoferul să evite accidentele. De exemplu, avem AEB, frână de urgență, um, în caz în care șoferul nu frânează, apoi un sistem de avertisment dacă ieși de pe direcția de circulație, uh, avem uh, sisteme care probabil vor fi extinse ca urmare a revizuirii regulamentelor generale de siguranță, apoi fabricanții sunt de asemenea activi în a defini uh, un, scenariu, un realist de testare a acestor sisteme. În ce privește vi, viteza, vehiculele de astăzi au deja uh, tehnologia pentru a ajuta șoferul să respecte Uh, viteza legală. Vedem două provocări în a reduce viteza. Trebuie să avem criterii uniforme în definirea limitelor de viteză în Europa pentru a uh, crește acceptabilitatea de către șofer și apoi infrastructura rutieră trebuie adaptată pentru a uh, dispune de informațiile corecte privitoare la limitele de viteză. Și apoi consumul de alcool la volan, sigur, o problemă gravă tehnologiile de la ora actuală eh, pentru a evita situația în care un șofer se urcă la volan după ce a consumat alcool, eh, nu pot fi aplicate extins. Știți, eh, șoferul trebuie să facă o operație specifică și avem nevoie de mai multe secunde sau minute înaintea analizei complete. Sigur că Marea majoritate a șoferilor nu sunt afectați de abuz de uh, alcool și atunci este inacceptabil un asemenea uh, timp atât de lung. Bun, uh, poate toate autovehicule, poate nu toate autovehicule pot fi echipate cu acest sistem de blocaj în, caz de consum de alcool, dar se lucrează la o, o soluție pe termen lung, mai puțin invaziv. Aici avem o listă a companiilor implicate în găsirea de soluții cu acest proiect pentru a dezvolta tehnologii care să asigură tehnologie, deci fără întârziere și fără ca șoferul să facă vreo operațiune specifică. Este un proiect în curs de desfășurare. Uh, ultima reflexie înainte concluzie, avem un grafic care ne arată aici tendințele în vârsta medie a flotei uh, de autovehicule în Uniunea Europeană. Vedem că e vorba de aproximativ 10 ani, vorbim de o medie de aproximativ 10 ani dacă tehnologia va veni standard pentru toate vehiculele de mâine, vor, vor fi nevoie de 10 ani pentru a avea 50% din vehicule care să fie echipate cu aceste tehnologii uh, și să fie în grad de circulație. Și concluziile, în primul rând, ar fi că îmbunătățirile în uh, comportamentul șoferilor și în infrastructură au potențialul de a aduce beneficii importante în siguranța rutieră, Apoi, în al doilea rând, la autovehicule ne concentrăm asupra sistemelor de siguranță active pentru a evita accidentele. În al treilea rând, intervenții simple la nivelul infrastructurii rutiere arată un potențial interesant pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. În al patrulea rând, beneficiile acțiunilor în legătură cu comportamentul șoferilor sau infrastructura rutieră sunt imediate pe când pentru vehicule e nevoie de 10 ani și mai mult pentru a avea îmbunătățire de 50% și o echipare de 50% a autovehiculelor. În al cincilea rând, vehiculele acum sunt din ce în ce mai conectate, ceea ce va permite cooperarea între toți actorii implicați pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și în al șaselea rând, uh, vehiculele automate, după cum s-a spus deja aici, uh, pot aduce beneficii importante în siguranța rutieră pe termen mediu și lung. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Und jetzt kommt Mulțumesc. Și ultimul vorbitor, Sebastian Feldman, de la uh, Societatea Roland Berger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte legate de tehnică și de reglementare, inclusiv în legătură cu subiectul uh, uh, condus automat sau uh, asistat. În, înainte de toate, însă, câteva cuvinte. Prezentarea societății noastre a fost înființată în 1980, ține de un, uh, o consultanță pentru top manageri. Iar în cazul acesta trebuie să vedem subiectul mobilitat și condus automat cum se împacă cu evoluțiile tehnologice în Europa. Câteva cifre de la bun început. Este înspăimântător câte victime rutiere există în continuare în Europa. După aceea ne întrebăm în câte din cazuri uh, omul este vinovat de aceste accidente. Se spune că aproape 90% din accidentele rutiere sunt datorate erorilor umane. Și uh, uh, am vorbit despre neatenție la volan, despre stres la volan, oboseală, respectiv lipsă de experiență sau uh, condus sub influența alcoolului. Deci uh, trebuie să uh, ne gândim că până la urmă factorul uman poate fi asistat de inteligența artificială. Până la urmă, tendințele pieței și uh, interesul uh, consumatorilor merge și în direcția acestui tip de condus asistat și automatizat. Trebuie să vedem uh, care sunt etapele viitoare ale condusului automatizat, care sunt factorii globali care vor influența această evoluție. Avem un studiu uh, de actualitate legat de condusul automatizat. Uh, fenomenul nu mai poate fi stăvilit. Încă de pe acum, multe forme clasice de mobilitate, uh, utilizarea unui taxi, unui vehicul închiriat, vor fi înlocuite de către uh, acest tip de condus automatizat. Este o piață uriașă care se deschide în fața noastră. Multe țări, multe organizații, multe întreprinderi investesc uh, sume la nivelul de miliarde. Mm, mm, uh, recent în Germania un constructor de auto uh, Autoturisme și-a anunțat intenția de a investi o sumă importantă în um, construcția de vehicule automatizate. Iar dacă vorbim despre sistemele automatizate de asistență ale șoferului, uh, Sigur că avem în vedere și ideea unei mai mari siguranțe rutiere. În 2013, peste 30 de miliarde de euro Uh, au fost uh, investite de către constructorii de vehicule din Europa în uh, domeniul siguranței șoferului. Iar dacă analizăm și progresele făcute în ce privește condusul automatizat, vom vedea că atât constructorii germani cât și constructorii europeni au preocupări în acest sens că tehnologia pentru uh, condusul automatizat se află în centrul preocupărilor. Spunem că uh, vreau să vă prezint și de parcurs în legătură cu modul în care se vor înregistra progrese în acest domeniu. Sigur că um, aici trebuie să ne întrebăm cum putem uh, evita supra solicitarea șoferului în anume condiții, care sunt posibilitățile ca până la urmă să se activeze niște funcții ale vehiculului uh, pentru uh, protecție. Și um, după aceea în situații monotone, rulatul pe autostrăzi, cum poate vehiculul de asemenea să se implice automat? Cum poate să arate dialogul cu infrastructura stradală? Pentru că aici este vorba despre o comunicare care trebuie să prevină accidentele. Aici există diverse tipuri de comunicare cu infrastructura și vehiculul poate deveni un team player. De asemenea, în legătură cu avertismentele legate de condițiile climatice, gheață, șosea udă și așa mai departe. Deci, multe din aceste aspecte le avem deja în vedere și în ce privește uh, vehiculele închiriate, există deja sisteme de adaptare și de reacție la aceste uh, solicitări. Există uh, capacități ale vehiculului uh, care uh, pot uh, inclusiv să acționeze în momentul parcării vehiculului. Și poți uh, să iei uh, mâna de pe volan și vehiculul uh, acționează. Deci există sisteme de reglementare, însă care trebuie să fie perfecționate cel puțin în spațiul european în ce privește dezideratul rulat complet automat. Asta se va putea, poate, realiza după 2020. Sigur că în ce privește tehnologia și sistemele automatizate, se poate contribui la siguranța rutieră. Ehm, este ehm, importantă îmbunătățirea infrastructurii, dar și voința politică pentru ca potențialul pe care tehnologia îl oferă să fie exploatat în totalitate. Iar ehm, în ce privește inovațiile în acest domeniu, nu ar trebui să creăm bariere. Există șase subiecte care sunt pentru mine importante. Ehm, omologarea ehm, ehm, vehiculelor. Există tipuri de Audi care sunt certificate, pot rula în Statele Unite, în Europa nu sunt însă omologate. Mai există alte Uh, situații când uh, există niște acorduri încheiate care încă nu au fost uh, aplicate legate de a permite șoferului să acționeze sistemul automat. După aceea, omul, ca și asistența artificială, întotdeauna vor face și erori, deci o uh, securitate 100% nu se va putea realiza niciodată. Dar uh, pe de altă parte, sigur că pot fi aduse în discuție și multe probleme etice. Trebuie să existe un cadru reglementat în ce privește relația om și sistem automat. Introducerea de cutii negre în autoturisme este una din propuneri uh, pentru a putea eventual să uh, descoperi dacă uh, un pieton de pildă a cauzat accidentul și nu șoferul și pentru a rezolva în felul problemele legate de responsabilitate. Este importantă transparența, autodeterminarea, siguranța datelor care trebuie să fie avute în vedere în ce privește construcția de vehicule, trebuie clarificate problemele legate de cadrul legislativ, inclusiv pentru constructorii din Europa, pentru furnizori, iar autodeterminarea legată de uh, utilizarea datelor, de asemenea, este importantă. Un alt aspect în ce privește obligațiile de uh, garantare Ehm, și de siguranță. Președintele grupului Volvo a făcut declarații legate de sistemele de prevenire a accidentelor. Ne întrebăm dacă este nevoie de o autoreglementare a pieței din acest punct de vedere sau trebuie să fie gândite niște reglementări și după aceea clarificarea răspunderii, cui îi revine. Am vorbit în acest context despre o posibilă introducere a cutiei negre a vehiculului. SUA și alte state, din acest punct de vedere, au devansat situația din Europa. Există și un tip de comunicare car to car eh, care încă nu este aplicată la noi. Președintele, mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit. Eu va trebui să eh, părăsesc ședința, dar domnul eh, Koch va prelua conducerea dezbaterii care urmează în sensul de preluare a întrebărilor dumneavoastră și după aceea um, a oferirii răspunsurilor. Îi dau cuvântul acum domnului Koch. Am trei înscrieri la cuvânt. Domnul Peter Lundgren va fi primul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Limitele de viteză în uh, Germania. Eu uh, până acum uh, un an și jumătate am condus camioane, trailere și mulți dintre ei petrec ore pe drum. Și dacă mă uit la BMW, Porsche, toate aceste mașini frumoase și mari, mă gândesc cum de se dau atâția bani pe această mașină când uh, viteza medie pe autostrada germană este sub uh, viteza Fiat Panda. Atunci ar fi mult mai ieftin să iei un Fiat Panda decât să mai cheltuiești banii pe mașini frumoase. Și cu banii pe care îi economisești uh, poți să faci alte lucruri. Însă pot să vă spun că media de viteză în general este foarte scăzută. Acum, uh, pentru a vorbi și despre uh, camioanele care nu sunt atât de grele. Singurul lucru rezonabil ar fi să introducem mega-trailerele pentru a înlocui modelul european cu un mega-trailer uh, care să meargă din nordul Germaniei până uh, la Munich și după care se descarce în camioane mai mici pentru a ajunge până la utilizatorii finali. Și ajungem la whisky, care are legătură cu viteza. Da, mi se pare nemaipomenită legătura. Atunci când Sebastian Ferdelis uh, uh merge cu viteză foarte mare la Formula 1, credeți că asta e din cauza whisky-ului pe care l-a băut? Da, Uh, sunt convins că pentru că a băut whisky înainte de aia este atât de rapid la, la curse. Nu, să fim serioși, oamenii ăștia nu beau și puteți să mă credeți că nimeni nu poate pune în același context uh, viteza între Johnny, uh, viteza lui Johnny Walker sau a lui Sebastian Felder. Mulțumesc, îi dau cuvântul lui Ian Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vorbesc despre alcool. Din păcate, în Suedia, consumul de alcool a fost o tendință în creștere, în special în rândul tinerilor în ultimii 15 ani. Și mm, e greu să reziști publicității pe care o fac băuturile alcoolice, însă vreau să vorbesc de ce, despre aceste blocaje uh, pentru atunci când se consumă alcool. Municipalitățile trebuie să răspundă foarte rapid și toată lumea a hotărât că trebuie să existe altfel de, astfel de blocaje Uh, speciale din motive de siguranță. Și tehnologia s-a îmbunătățit de-a lungul timpului și ne-a permis din ce în ce mai multe lucruri. Putem să detectăm acum mult mai ușor uh, prezența alcoolului în sânge. Și ar trebui să avem și o legislație obligatorie în acest sens, care ne lisește la ora actuală. Mulțumesc, Jens Nielsen. Și eu m-am trecut pe lista vorbitorilor. Întrebarea mea se uh, referă la aceea. Și situația ar fi următoarea. Eu rulez în spatele unei mașini, se uh, aprind uh, luminile de stop și mă întreb acum cât de puternic trebuie să frânez. Oare nu ar uh, exista modalitatea uh, unei uh, frâne inteligente care să-mi sugereze cum să reacționez? După aceea, nu ar trebuie să existe, de pildă, și o lumină verde în față atunci când frânezi, pentru că eu dacă mă aflu pe strada principală și vine cineva dintr-o stradă secundară, dacă vede că uh, există în uh, fața autoturismului uh, o lumină verde, va încetini. Nu am putea să dezvoltăm tehnica din acest punct de vedere pentru a evita, evita accidentele. Cred că acum voi da cuvântul tuturor invitațiilor noștri pentru câte un minut și jumătate pentru a răspunde la întrebări. Sorry, uh, Mr. Van der Kamp, <laughs> Domnule Van den Kamp, îmi pare rău. Mm, nu era pe lista mea, e adevărat, pentru că am ajuns târziu. Am să vorbesc în olandeză. Am uh, ascultat cu atenție dezbaterea din această masă și prezentările atât de interesante și aș avea două întrebări, nu atât uh, adresate experților, cât uh, mai ales pentru dumneavoastră, doamna, și pentru uh, cei care ne ajută. Această uh, cifră de 22.000 de persoane moarte pe drumurile noastre. S-au analizat aceste date, era vorba de motocicliști, de turiști, uh, uh, erau pietoni, bicicliști sau ce? Nu știu dacă s-a făcut o defalcare a acestor 22.000 de victime. În al doilea rând, eu venisem aici pregătindu-mă pentru o chestiune foarte dificilă, și anume problema costurilor economice. Și, din păcate, nu s-a auzit nimic aici despre așa ceva. Am senzația uneori că europenii nu sunt nici sub influența alcoolului, nici drogurilor, ci a banilor mai degrabă. Așa că aș vrea să știu cât costă toate acestea. Herr Kurzik, Sie beginnen? Domnule Kurzik, începeți dumneavoastră. Da, s-a mai spus aici problema Uh, legată de o uh, extindere a infrastructurii. Întotdeauna uh, această extindere permite un, o viteză mai mare. Și acest lucru tocmai este o evoluție de actualitate în Franța. Acolo a crescut viteza pe șosele și în același timp a crescut și numărul victimelor. Ă, poate nu ă, numărul victimelor este mai mare, dar gravitatea accidentării este mai mare datorită acestei viteze mai mari de rulare. S-a spus și că în Germania există multe blocaje pe autostradă, tocmai pentru că uh, se circulă cu viteză diferită pe autostradă. Unii uh, uh, reușesc uh, să ajungă la o viteză de 160 de km pe oră când au spațiul uh, liber și imediat după aceea trebuie să frâneze pentru că au ajuns în spatele unui camion. Este o problemă poate mai specific germană. Ehm, pe alte autostrăzi se întâlnește mai rar, fiindcă există o limită de viteză și atunci nu se întâmplă decât atunci când traficul este foarte, foarte intens. După aceea, ehm, ehm, trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă când trebuie să încarci sau să descarci un container undeva pe șosea dacă uh, nu se uh, pot găsi soluții de uh, ieșire de pe autostradă. Iar în ce privește numărul morților și al accidentaților grav, sigur că ar trebui să avem poate amănunte care să specifice tipul de accidentare pe plan european. Mulțumesc foarte mult, domnul Demura. Okay. Um, so with relation to... Mulțumesc. În legătură cu legătura între condus și băut, unii e adevărat că ar putea face această legătură, însă pe de altă parte nu putem spune uh, că este responsabilitatea individului doar, pentru că și guvernele au datoria să aibă grijă de cetățeni și tocmai de aceea avem legislație. Eu vroiam să spun că avem o problemă pentru că industria băuturilor alcoolice susține munca independentă și excelentă a ETSC Ați văzut ce politici au în ceea ce privește condusul sub influența alcoolului, dar pe de altă parte subminează guvernul scoțian care dorește să introducă acea, a, acel preț minim pe unitate. Deci, pe de o parte, susțin această muncă excelentă și, pe de altă parte, sponsorizează și creează această legătură între băut și condus și, de asemenea, um, condusul uh, la mare viteză. Mulțumesc, domnul Burciu. Ok. One, one question related to alcohol interlock. Mulțumesc. O întrebare despre legătura dintre condus și alcool. Trebuie să se găsească o soluție pentru a oferi mobilitate imediată. Pentru că eu sunt obișnuit să intru în mașină și să apăs un buton și mașina să pornească imediat, dar trebuie să știu unde